ca democrat, trebuie să refuz aceste lucruri și de aceea vom vota împotriva rapoartelor mâine. Vă mulțumesc, domnule colegă Rolf În numele celor neafiliați, are cuvântul uh, doamna Stassen pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte.